Dear colleagues, stimați colegi, a sosit momentul să începem. Ca de obicei, este puțin greu să începem la timp în sesiunea de după amiază, dar uh, nu avem la dispoziție decât o oră și jumătate pentru dezbatere și avem un oaspete foarte important. Vom face un schimb de vederi cu doamna uh, Cristiana Figueres, secretar executiv al UNFCCC, uh, uh, Convenției Cadru ONU privind schimbările climatice. Și vreau să-i mulțumesc doamnei Figueres pentru prezența sa din această după amiază la dialogul cu noi în momentul acestui schimb de vederi este foarte pertinent pentru că în 23 septembrie se va uh, vota raportul legat de o nouă, un nou acord internațional privind clima la Paris. Un nou segment din COP21. Trebuie să facem față noilor și marilor provocări puse în fața noastră de schimbările climatice. Acordul uh, de la Paris, COP21, este un acord ambițios pentru acțiuni uh, post-2020 în domeniul climei și uh, dezvoltării sustenabile de asemenea aplicarea de măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 și îndeplinirea obligațiilor de sub, din a doua perioadă uh, de angajare prin protocolul de la Kyoto. alte subiecte, uh, dezvoltarea de capacități în statele uh, mai puțin dezvoltate și posibilitatea de a interveni cu, fin, cu mijloace financiare suplimentare. Vă dau cuvântul, doamna Figueres, și sunt sigur că membrii comisiei de-abia așteaptă să audă de la dumneavoastră care sunt uh, evoluțiile și așteptările în ceea ce privește acest acord de la Paris. Vă rog, vă dau cuvântul. Um, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru această invitație, dar m-am alăturat din nou comisiei dumneavoastră. Mă bucur să mă aflu azi aici, mă bucur să văd chipuri prietenoase în sală. Mulțumesc tuturor pentru susținere pentru că am primit multe semnale pentru ratificarea celei de-a doua perioadă de angajament pentru un protocol. Sigur că uh, se așteaptă întâi ratificările naționale și așteptăm uh, mm, evoluția și confirmarea faptului că toate țările vor adopta țintele obligatorii. Sperăm să le și ratifice. Uh, este un mesaj politic foarte important de trimis înainte de conferința de la Paris. Iată de ce, încă o dată, mulțumesc pentru tot acest sprijin și așteptăm cu interes încheierea acestui proces în statele membre. Aș dori să fac două lucruri. Pe de-o parte, să vă ofer informații actualizate asupra punctului în care suntem în cadrul acestui proces. Nu vreau să vă plictisesc cu detalii, dar vreau să vă spun unde ne aflăm azi. Apoi, în al doilea rând, încercăm să vedem care sunt temele de interes comun pentru noi toți și, mai precis, ambițiile pentru conferința de la Paris, cum le definim pe acestea. Vă veți bucura probabil să aflați că, în momentul de față, lucrăm asupra redactării Uh, primului, primului draft, primului proiect de text al acordului, al viitorului acord de la Paris. Uh, cum știți, de vreo patru ani lucrăm uh, în acest scop. E ca și cum am fi fost uh, o femeie însărcinată timp de patru ani cu acest proiect. Abia așteptăm să vedem bebelușul care <laughs> se va naște la Paris, așa? Uh, În prima săptămână din octombrie vom lansa prima formă a proiectului de text pentru acordul de la Paris, dar tot deja să vă spun că procesul în care ne aflăm este unul foarte productiv și veți fi poate surprinși de nivelul, punctul uh, de progres în care am ajuns pe acest document. Așadar, cum spuneam, în prima săptămână din octombrie Mm, sperăm să putem aduce zâmbetul pe fețele dumneavoastră cu textul propus. Știți că apoi intervine un proces iterativ și în sesiunea din octombrie și în pre-COP în luna noiembrie vom rediscuta și la Paris, sperăm, vom adopta acordul de la Paris în decembrie. Și sperăm că acest lucru să se întâmple fără drame și fără întârzieri. În ce privește conținutul acum? Invocasem termenul de ambiție. Există multe termene în acordul de la Paris, oricât de scurs textul deocamdată, există multe detalii, dar aș încerca să conturez conceptul de ambiție. Cred că toți ne întrebăm următoarea întrebare. Cum vom reuși să obținem același nivel de ambiție. Și există trei factori definitori pentru a construi aceste ambiții uh, pe termen lung în acordul de la Paris. 1. Linia de bază. Suma contribuțiilor naționale intenționate care sunt incluse în text. Avem deocamdată astfel de 60 de declarații de intenție din partea statelor și așteptăm și altele. Și ne apropiem undeva la a acoperi 70% din emisiile globale. Totuși, asta reprezintă nu integralitatea ambițiilor noastre, ci punctul de pornire al eforturilor pe care țările uh, pot să îl asume în acest moment, ținând seama de tehnologiile curente și de fluxurile de capital previzibile, dar cu multe schimbări la nivel de legislație și de reglementare. Implementarea acestor declarații de intenție naționale vor antrena o serie întreagă de modificări legislative în țările respective care vor împinge uh, agenda noastră în viitor. Aceste declarații naționale nu vor ajunge la targetul de 2 grade Celsius. Dacă am fi lucrat fără uh, aceste declarații naționale, am fi Mm, la o creștere de 4-5 grade Celsius până în sfârșitul secolului. Prin aceste declarații naționale sperăm să obținem o ameliorare considerabilă undeva la 3 grade Celsius. 3 grade Celsius e mult mai bine decât 4 sau 5, dar pentru noi încă inacceptabil de unde partea ambiției noastre nu doar de a fixa un punct de pornire diferit de ceea ce numim business as usual, ci să reușim ca acordul de la Paris să nu fie unul static, ci unul care să lanseze un efect de multiplicare, un proces prin care ambițiile noastre să poată să crească în timp. Să zicem, la fiecare 5 sau 10 ani vom vedea care va fi periodicitatea, sperăm noi mai degrabă 5 decât 10, țările vor trebui să se reunească pentru a evalua um, targeturile obținute în urmarea declarațiilor naționale și să vadă cum își pot ameliora eforturile. Uh, un al treilea palier al ambițiilor e acela de a cimenta în acordul de la Paris un obiectiv final cât mai ambițios. Nu urci într-o mașină fără să știi care e destinația la către care te îndreți. Dacă nu știi care e, dacă știi care e destinația, știi exact în ce punct te afli la fiecare moment față de destinația ta. Aceeași logică dorim să aplicăm acordul de la Paris. Declarațiile naționale sunt o piatră de temelie, dar ne trebuie o destinație finală, așa încât fiecare dintre aceste etape să ne ajute să evaluăm progresul efectuat între punctul intermediar, între etapa intermediară și destinația finală. Încercăm să restaurăm echilibrul ecologic între ceea ce vom mai emite, pentru că e inevitabil, și capacitatea naturală a planetei de a absorbi CO2. Pentru mine, cele prezentate constituie o triadă a ambițiilor care vor fi în centrul acordului de la Paris. Asta înseamnă doar că le propunem în textul nostru, însă va trebui să urmărim aceste obiective, va trebui să le confirmăm și să le înscriem efectiv în acest acord de la Paris. Altfel spus, e o temă de casă pentru toți cei care își doresc ca acordul de la Paris să fie unul cât mai ambițios. Pe de altă parte, înțelegeți că un astfel de nivel de ambiție nu poate fi acceptat în acordul de la Paris de cele 195 de țări fără susținere financiară. Pentru că acea triadă a ambiției înseamnă pentru țările în curs de dezvoltare o transformare completă a modelului economic după care ele funcționează și pe care noi toți l-am folosit în ultima sută de ani. Însă ne așteptăm de la țările în dezvoltare nu doar să se ocupe de uh, 2 miliarde de cetățeni în plus, ci să o facă în mod sustenabil și durabil. Nu am nicio îndoială că susținerea financiară pentru țările în dezvoltare și transformare este un element crucial al puzzle-ului care ne vom confrunta la Paris. În fine, tot în termen de ambiție aș mai adăuga faptul că avem o șansă unică ce nu a fost pe masa de discuții în ultimii șase ani. În sfârșit, am putut recunoaște în mod formal contribuția tuturor actorilor non-statali adică a municipalităților, a regiunilor, a guvernelor locale, a sectoarelor societății civile, a industriei și aș spune că ne mișcăm destul de agresiv pe această temă schimbărilor climatice în vederea adaptării și e o șansă unică în acordul de la Paris să recunoaștem contribuția tuturor acestor părți interesate. Și cred eu vom putea deja măsura contribuția lor. Nu pentru a duplica eforturile naționale, ci pentru a ajuta guvernele să-și depășească ambițiile și, iată, să aducem astfel o contribuție suplimentară la ce definisem ca ambiții. Așa m-aș opri acum. Sper că v-am deschis apetitul uh, pentru reflexie și pentru întrebări. Uh, domnule președinte, vă redau cuvântul. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Acum începem cu prima rundă de întrebări. Dau imediat cuvântul domnului Lise de la PPE și îl rog și rog și pe ceilalți colegi să respecte limita de două minute, dacă se poate. Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnei invitate, pentru explicații. Cred că este o strategie realistă și plină de ambiție Sigur, la Paris nu se pot rezolva toate problemele deodată și va trebui să ne facem temele pe termen mai lung, dar să recunoaștem că în acest timp trebuie să continuăm să lucrăm și procesul are într-adevăr ca scop atingerea obiectivului de 2 grade. înainte de conferința aceasta, vreau să ne mai gândim puțin la tema transporturilor aeriene și rutiere. ICAO ă, s-a ocupat de această chestiune, dar nu avansează. Dacă avem noroc, dacă statele în 2016 la ICAO eventual ajung la un acord, uh, atunci nu mai avem în 2020 nicio creștere de emisii care să fie compensată. Eu aș uh, propune ca industriile, având în vedere că uh, Uh, industriile în Europa au anumite praguri uh, și sunt niște discrepanțe foarte mari uh, în transporturile aeriene, de exemplu, au o marjă foarte generoasă. Ar trebui ca la ICAO să se revadă aceste praguri și să se aplice niște ținte de reducere pentru că clima are nevoie să se reducă emisiile. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult și acum din partea grupului Și de are cuvântul Matias Grote. Dank. Mulțumesc. Da, cu toții avem voința necesară și în Parlament și am și adoptat o rezoluție în acest sens. Dar știți cum e, în detaliu se ascund Uh, chestiunile dificile. Peter Lize se refera la transporturile aeriene, dar chiar și transporturile, transporturile maritime. Uh, important este că încercăm aici în Europa să reglementăm aceste sectoare și ne confruntăm cu mare rezistență din partea altor continente. Eu vreau să mă refer însă la altceva. 20 de milioane de oameni sunt în momentul ăsta uh, în mișcare pe planeta aceasta, fugind de catastrofe. Și un studiu al Universității uh, Oxford arată că în următorii ani, până în 2050, se va ajunge la 200 de milioane de astfel de refugiați uh, din motive climatice următorul val de astfel de refugiați va fi foarte mare dacă nu avem uh, în vedere să aplicăm măsurile de protecție necesare. Uh, foarte mulți oameni vor trebui să părăsească Africa și trebuie să ne gândim la uh, sistemul de tranzacționare al emisiilor la ETS. Eu cred că propunerea comisiei este bună, este echilibrată, dar trebuie văzut uh, și din punct de vedere al competitivității și al industriei ce facem aici în Europa. Uneori facem, uh, avem impresia că facem uh, foarte bine lucrurile și câteodată din cealaltă perspectivă se pare că exagerăm. Madanghi. Mulțumesc și acum, doamna Gerling, pentru ECR. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezența, doamna Figueres. Ne bucurăm mult că vă aflați aici, în mijlocul nostru. Știm că s-au făcut uh, progrese lente și apoi lucrurile s-au cerat puțin și apoi au încetinit din nou înaintea conferinței de la Paris și acum că ne apropiem de eveniment, bineînțeles, uh, se accentuează presiunea și mai sunt doar cinci zile de negocieri înainte de începerea conferinței COP21. Um, credeți că negocierile vor prinde ritmul negocierilor politice? Deci, când se va ajunge la Paris, cum se va putea evalua rapid, evalua rapid spre un acord. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Brandi pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Figueres, pentru prezență. Dacă aș putea, că eu să votez ca dumneavoastră, să hotărâți cum trebuie să arate conferința de la Paris, aș vota cu siguranță pentru. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte convingătoare. Ați uh, vorbit um, despre faptul că um, propunerile, promisiunile făcute acoperă aproximativ 70% din emisiile mondiale. Um, China, Statele Unite și Uniunea Europeană împreună deja ajung la aproape 70%. Eu am întrebări în legătură cu trei alte țări mari, care emit multe gaze cu efect de seră. E vorba de India, Brazilia și Indonezia. Aceste guverne v-au informat uh, sau au informat uh, Convenția Cadru a 1 privind schimbările climatice când își vor anunța um, obiectivele? Mai ales uh, în cazul Indiei se pare că nu s-au făcut prea multe progrese. Ne puteți spune câte ceva despre acest lucru? Uh, și în fine, domnule președinte, se pune problema finanțării. Sute de miliarde care trebuie găsite cumva pe, după 2020. Cum se poate incorpora um, acest buget în acordul de la Paris, mai ales având în vedere problema bugetară mai tehnică și anume faptul că sunt angajamente pe termen lung și guvernele de multe ori nu pot să-și asume aceste angajamente pe termen lung. Ne puteți da câteva detalii? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, din partea GUI, are cuvântul Anne-Marie Miller. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, doamnei Figueres! pentru prezență și pentru faptul că putem avea acest schimb de opinii astăzi. Aștept să vă puneți căștile. Mulțumesc. Am mult respect față de curajul dumneavoastră, pentru că nu e deloc ușor ceea ce încercați să faceți pentru a duce acest proces uh, spre un rezultat dorit. Există o diferență mare între uh, angajamentele statelor și obiectivul care trebuie atins. Uh, trebuie să facă eforturi pentru a evita o catastrofă. Așa cum a spus domnul Juncker, președintele Comisiei, următorul flux de refugiați vor fi refugiați climatici. Aș avea o întrebare în legătură cu măsurile de luat la nivel național Um, care fac parte din pachetul de acțiune de la Bali, deci fac parte, nu, um, vorbitoarea se corectează, din pachetul de la Doha. Um, deci uh, țările industrializate ajută țările în curs de dezvoltare pentru a lua măsuri de reducere a emisiilor. Măsurile luate nu au fost optime. Dacă reexaminăm aceste obiective, am putea face pași înainte. Avem nevoie de aceste măsuri pentru a face progrese reale. Istoricul uh, olandez Jan a vorbit despre progresul care ne încetinește. Cred că trebuie să învățăm din erorile noastre. Sper că țările în curs de dezvoltare vor trage învățăminte din greșelile țărilor industrializate. Uniunea Europeană trebuie să-și aducă contribuția. Aș dori să vorbesc și despre TTIP, despre tratatul comercial în curs de negociere între Uniunea Europeană și Statele Unite. Negocierile sunt în curs. Rezultatul final nu este încă disponibil, dar avem tratatul uh, cu Canada, uh, care a fost deja negociat și um, exploatarea gazului de șist și a șuturilor bituminoase este menționată, se folosesc, se folosesc din ce mai, în ce mai mult combustibilii fosili și aș dori să știu dacă și aceștia fac parte din negocierile dumneavoastră. Mulțumesc! Acum, uh, pentru Belz, are cuvântul domnul Eckhout. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamnă Figueres, la Parlamentul European. Încă o dată apreciem mult faptul că veniți aici la noi, chiar dacă sunteți atât de ocupată. Apreciem foarte mult prezența dumneavoastră. Am câteva întrebări care se concentrează pe aspecte care pot pune dificultăți uh, Uniunii Europene și aș dori să aflu părerea dumneavoastră în legătură cu poziționarea Uniunii Europene. Dacă Știm acum că promisiunile actuale nu ne vor putea să uh, nu ne vor putea permite să ajungem la limita de 2 grade Celsius, încălzirea climatică, atunci este clar că exprimarea din acordul de la Paris va fi foarte importantă. Pentru Europa e întotdeauna dificil um, când vine vorba de perioada de durata perioadei de angajament, în momentul în care găsim sau ajungem la un procent negociat, dorim ca obiectivul să rămână același timp de 10 ani. Nu e suficient, dar probabil de această dată e nevoie de un angajament pentru 5 ani. Deci, Uniunea Europeană ar trebui să aibă un obiectiv pentru 2025 și nu direct pentru 2030. Deci aș dori să știu din perspectiva dumneavoastră cum evaluați poziționarea Uniunii Europene, care astăzi vorbește de obiectiv pentru 2030, uh, cu o posibilitate de revizuire a um, obiectivului? Nimeni însă nu vorbește foarte clar despre un obiectiv intermediar. Deci dacă ne fixăm un obiectiv doar pentru 2030, nu prea avem speranțe că Europa va face ceva până în 2025. Deci um, aș dori să știu ce părere aveți despre posibilitatea că Europa se concentreze pe un uh, obiectiv intermediar pentru 2025. Iar apoi, în ceea ce privește aspectele financiare, europenii spun că cercetările arată că există suficientă finanțare surse publice și private. Dar știm că negocierile de la Paris, multe țări în curs de dezvoltare um, vor uh, dori să știu ce va urma la nivel de finanțare publică din partea um, sau la nivel european. Deci ce trebuie să facă mai mult Uniunea Europeană în afară de a se uh, apărea cu studii uh, spunând că sunt disponibile 100 de miliarde oricum. Miști de finanțe trebuie la un moment dat să se concentreze mai mult pe aceste aspecte. Deocamdată sunt cam în hibernare. Mulțumesc. Are cuvântul Pierre Nicola Pedicini de la EFDD. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Figueres, pentru prezența dumneavoastră aici. Eu revin la ceea ce a spus colegul Eckhout. Știm că toate țările în curs de dezvoltare au cerut o reviduire odată la 5 ani a planurilor naționale de uh, reducere a emisiilor de dioxid de carbon, dar chiar și Uniunea Europeană, deci țările bogate, care sunt principali emisători de gaze cu efect de sero, au spus că e suficient uh, să se revalueze situația odată la 10 ani. Este clar că angajamentele actuale sunt departe de a fi suficiente pentru a controla creșterea temperaturii globale la mai puțin de 2 grade Celsius uh, sau până la 2, 2 grade Celsius până în 2050. Deci uh, mergem spre eșec dacă nu le luăm angajamente uh, foarte clare, obligatorii și care pot fi monitorizate. Eu doresc să fac referire la politica de decarbonizare. Estimările actuale disponibile arată că dioxidul de carbon total um, care va ajunge în atmosferă, dacă toate resursele cunoscute azi de cărbune, petrol și gaz ar fi arse, ar reprezenta 2,795 gigatone dar, pe de altă parte, cantitatea maximă de oxid de carbon din combustia uh, fosilă, fos, uh, combustibilor fosili pentru a menține, pentru a controla temperatura, uh, doar 565 de gigatone ar putea fi arse și nu 2 milioane, 2790 um, de gigatone, deci de 5 ori mai puțin. Deci, e clar că trebuie să uh, ne angajăm uh, pe calea um, evitării sau abandonării surselor fosile, deci trebuie să discutăm din nou problema energiilor regenerabile. Ce măsuri se vor adopta pentru a pune în aplicare o adevărată politică de decarbonizare obligatorie? Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul Mirel Dornano pentru EFD. Mulțumesc și eu doresc să vă mulțumesc, uh, doamnă secretar executiv, pentru prezența dumneavoastră. Schimbările climatice sunt foarte importante și Parlamentul produce serie de texte legislative cu impact direct asupra vieții a sute de milioane de oameni. Poziția dumneavoastră este strategică pentru că aveți contacte cu uh, țări uh, foarte diferite. Cum poate ONU să coordoneze o luptă de o politică de luptă împotriva schimbărilor climatice um, cu țări atât de diferite? Dacă unele țări consideră că ecologia le frânează dezvoltarea, putem, doamnă secretar, să sperăm un acord climatic internațional în momentul în care țările care poluează cel mai mult nu stabilesc obiective obligatorii? un acord în avantajul tuturor și nu în defavoarea țărilor europene. Am pus o întrebare Comisiei Europene în legătură cu um, partea din reducerea um, de emisiile cu efect de seră în Europa uh, care se datorează declinului economic. Comisia mi-a răspuns că între 2008 și 2012 2,4 puncte procentuale din reducerea gazelor s-au datorat uh, uh, declinului PIB-ului Uniunii. Deci, um, avem nevoie de o dezvoltare ecologică pentru a nu ne frâna economiile, pentru că uh, dacă ne frânăm economiile, bineînțeles vom reduce poluarea, dar vom reduce și nivelul de dezvoltare. Mulțumesc! Thank you very much for your question. Mulțumesc pentru întrebări. Și acum dăm cuvântul doamnei Figueres pentru o primă rundă de răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru întrebări. Am să încerc să le grupez logic. Și o să încep cu ultima întrebare. Vă asigur că acordul de la Paris nu este uh, Uh, doar pentru unele state, ci pentru toate statele. Cu toate statele există același nivel de angajament și ONU le sprijină în, acest, în ceea ce ați uh, descris dumneavoastră adineauri și anume uh, creșterea PIB-ului în uh, diverse țări și reducerea gazelor cu efect de seră. O să mă refer acum la întrebările mai generale. În ceea ce privește declarațiile de intenție din partea Indoneziei și Braziliei, în 27 septembrie, cel mai târziu, Brazilia o să facă această declarație și Indonezia uh, nu ne-a dat o dată, dar ne-a promis că curând o să înainteze declarația. Țările G20 în general or să încerce să respecte termenul din octombrie ca să le putem include în raportul de sinteză pentru 1 noiembrie. În India este într-adevăr o țară foarte importantă, dar și China va fi implicată. India este o țară interesantă pentru că are diferențe de opinie uh, față de China și știm că înainte de a fi prim-ministru, prim-ministrul actual a organizat uh, un uh, summit cu țările interesate să își dezvolte uh, producția de energie din, uh, din tehnologie uh, bazată pe puterea solară. Deci India văd că uh, are o abordare bazată pe avansul tehnologic și mm, pentru că se axează pe tehnologie, au această uh, îngrijorare legată de drepturile de proprietate intelectuală. Nu o să mă refer la UE Canada, pentru că nu ține direct de noi acest lucru și pot să vă las dumneavoastră unele dintre uh, probleme, pasta vă las. ICAO și IMO da, aviația și emisiile din aviație și uh, din uh, navigație. Știți că sistemul este structurat uh, în așa fel încât să există un sistem la nivel național și apoi un, unul la nivel internațional. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră că acum se încearcă o Uh, deviere sau mai curând o plafonare a emisiilor, nu atât de mult o reducere. Deci, în orice caz, nu pe termen scurt, nu pentru Paris, se va vorbi de o reducere. Dar această plafonare poate să fie o etapă intermediară până să se ajungă la reduceri. Și uh, mai sunt și biocarburanții care se pot utiliza în uh, uh, sectorul aviatic și în transportul maritim. Deci este primul aspect pe care trebuie să-l avem în vedere este eficiența carburanților folosiți. Cum abordăm Uh, migrația forțată, aș numi-o eu, da, e o temă foarte dificilă, dureroasă de-a dreptul. Și am văzut cu toții imaginile impresionante pe care le-a vehiculat mass media. Și uh, în minte multiplic uh, de 10 ori, de 100 de ori gravitatea este un grup de state care în, produc, în proiectul de text la rubrica pierderi și pagube uh, propun un soi de aranjament uh, instituțional care să uh, gestioneze aceste fluxuri migratorii. Asta mă sperie foarte tare pentru că este ceva ce trebuie evitat cu orice preț. și ar trebui să accelerăm mult mai mult măsurile de ameliorare uh, decât să ajungem la niște uh, niveluri de migrație imposibil de gestionat. La declarațiile de intenție naționale și diferența uh, termenului de revizuire, 5 ani sau 10 ani, da, unele declarații sunt făcute până în 2000, pentru 2025, 20, uh, unele în 2025. Declarațiile actuale vor fi acceptate de toate țările pentru orice perioadă. Deci pe o durată autodeterminată, dar se va stabili o uh, anumită periodicitate uniformă pentru revizuire. Deci revizuirea se face la același interval pentru toată lumea. Cred că vom ajunge la o periodicitate de 5 ani pentru revizuiri. Și după cum se vede discuția acum, acele țări care ar fi dat o declarație pe 10 ani vor avea posibilitatea să uh, revizuiască declarația mai devreme. Spiritul acestui acord este de a facilita uh, compromisul, nu are natură să vină să sancționeze statele uh, nu va exista o obligație în acest sens uh, instituită prin uh, acordul de la Paris, ci va fi ca o invitație, ca o recomandare de a proceda așa. În ceea ce privește diversele niveluri de lucru, vă referiți la nivelul tehnic și la cel politic. Vă dați seama că este prima dată din 2009 încoace când uh, UNFCCC lucrează pe trei niveluri, nu doar pe două. Deci nivelul tehnic cu negociatorii, lucrăm direct la nivel politic cu ministrii și în același timp la uh, nivelul șefilor de state. Uh, președintele Oland, uh, cancelarul Merkel participă, este un uh, grup de lideri de state care sunt implicați și e foarte bine că reușim să îi implicăm în această dezbatere, tocmai pentru că acordul de la Paris este un document pe termen lung, nu este pentru uh, un termen de 5 ani, de 10 ani, e vorba de, uh, să nu zic jumătate de secol, dar cel puțin 25 de ani. Așa că șefii de state se vor aduna la New York în septembrie și apoi vor veni la Paris în 30 noiembrie. Este prima dată în istoria acestei convenții când uh, șefii de state sunt invitați la negocierile de climă, la început chiar, nu la finalul uh, convenției. Deci avem aceste trei niveluri de lucru și din această cauză, avem un sistem foarte asemănător cu cel al vaselor comunicante. Încercăm să a, ajungem la consens pe toate cele trei niveluri. Planul de decar- planurile de decarbonizare sunt uh, este inclus acest punct în invitația către state de a prezenta planuri de decarbonizare uh, și, de fapt, nu este ceva foarte diferit de declarațiile de intenție, ci este o descriere a cum se aplică aceste declarații de intenție naționale. Acordul de la Paris uh, este pus în aplicare la nivel național. Nu se adoptă la nivel național, dar se implementează. Și se vorbea despre lecțiile învățate în statele mai puțin dezvoltate. E foarte adevărat că statele acestea învață nu doar din greșelile noastre, ci și din ce am avut noi și uh, ei nu au la dispoziție. Pentru că au și ele obligația de a asigura prosperitatea cetățenilor, așa cum avem și noi aici în UE. Înțelegeți ce vreau să vă spun. Sigur că au și aceste state un anumit grad de ambiție și aspirațiile lor, dar uh, lucrurile decurg cu totul altfel în cazul lor și atunci provocările sunt mai mari chestiunea se leagă de finanțare. Um, Există un raport al OECD care cred eu că ne va fi foarte util pentru că delimitează situația în care ne aflăm. și uh, uh, Comisia Permanentă pentru Finanțe din UNFCCC uh, ia în calcul acest raport actual al OECD pentru a vedea fluxurile financiare până în 2014. Pentru că e important să știm în ce situație ne aflăm din punct de vedere al fluxurilor financiare în sectorul public, în sectorul privat și apoi ce facem? Pentru că există un angajament de care nu putem uita, și anume de a pune la dispoziție 100 de miliarde până în 2020 și suntem departe de acest punct. Ne apropiem de 40-50 de miliarde. Deci ne așteptăm ca la Paris să se publice niște repere în privința situației financiare actuale. Ce ne așteptăm pentru 2016-2017, să vedem care sunt limitele rezonabile. Pentru că acestea sunt fluxurile financiare reale este sectorul energetic, este într-adevăr un sector foarte interesant pentru investiții. Deci ne putem aștepta la, anumite, la o anumită transparență și să vedem uh, cum se ajunge treptat la aceste repere până la pragul de 100 uh, de miliarde. Datele financiare însă vin din diverse surse, nu doar de la una singură și uh, trebuie să vedem cum construim ceea ce eu aș numi uh, un, uh, un centru de colectare, colectare al datelor și să pregătim un spațiu care să stocheze informațiile financiare. N-am un răspuns concret în această privință, dar este foarte, foarte important să uh, ne gândim cum pregătim o, acest uh, centru de colectare a informațiilor financiare. Și cum este văzută UE? UE este văzută ca fiind liderul absolut din punct de vedere al ambiției și al, în, în privința um, responsabilității. Deci chiar vreau să subliniez acest lucru. Se apreciază foarte, foarte mult imaginea UE. Toate statele apreciază rolul pe care îl joacă UE uh, ca motor uh, de tracțiune, pentru că noi tragem, sunt alte state care împing, dar UE trage. și este foarte apreciată această acțiune a UE de statele mai puțin dezvoltate. Sigur, sunt state care doresc mai mult, se înțelege foarte bine acest lucru, dar, în general, UE are un rol foarte util, uh, un rol de model. Pentru că uh, noi am reușit, uh, UE a reușit să fac această separare între uh, evoluția PIB-ului și uh, emisiile de gaze cu efect de seră. Și e foarte util acest lucru la nivel politic. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Acum un, uh, o a doua rundă de întrebări. Îi rog pe colegi să se limiteze la un minut timp de vorbire, pentru că am deja 18 înscrieri la cuvânt și încep imediat prin a-i da cuvântul lui Ivo Belet. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamna Figueres. Două întrebări scurte. V-ați referit la uh, rolul de model al UE și s-a invocat și uh, un alt uh, model. E adevărat, am salvat uh, sistemul ETS de dezastru, dar uh, cum percepeți dumneavoastră acest model și cum ar putea fi extins la alte continente? Ar putea și care ar fi rolul pe care ar putea să-l joace altundeva? A doua întrebare se referă la susținerea financiară. V-ați referit la India, transferul de tehnologie. Toate acestea sunt bune și frumoase, dar susținerea financiară trebuie să se traducă, să se materializeze și prin transfer tehnologic. Și întrebarea 2 bis, dacă îmi permiteți. Nu ne așteptăm la un acord uh, prea curând cu ICAO. Cum uh, percepeți problema zborurilor internaționale? Mm, mă costă 10 euro uh, ori de ori mă deplasez la Strasburg, cum am putea uh, ajuta conferința de la Paris la nivel global? Mulțumim foarte mult. Acum și Parniu. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă secretar executiv. Întâi de toate, mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi aici și vă mulțumesc pentru calitatea răspunsurilor pe care ni le oferiți. Eu sunt raportor pentru Parlamentul European în ce privește textul din propria inițiativă COP21 către un nou acord internațional pentru climat la Paris, e textul raportului nostru. Uh, în mai puțin de un minut aș încerca să vă explic liniile noastre directoare pentru a vă demonstra că în calitatea noastră de eurodeputați vrem să participăm la această ambiție sau la acest model pe care îl invocați, în special ce privește imaginea UE discutăm compromisurile pe marginea textului de raport în diversele grupuri și credem că Uniunea Europeană trebuie să-și reducă cu 40% emisiile de gaz cu efect de seră până 2030 și să atingem un nivel de 30% al energiilor regenerabile și să vizăm un obiectiv de eficacitate energetică de 40%. În raportul nostru pledăm și pentru eliminarea completă a emisiilor mondiale de gaz cu efect de seră până în 2050 și suntem de acord cu dumneavoastră în ce privește revizuirea. Ne-am dorit și noi angajamente din 5 ani care permit evaluarea mai frecventă a situației și de a ne putea modifica acțiunile pentru a combate schimbările climatice. Un alt punct, sigur, finanțarea. Sigur, aceasta va fi piatra de temelie a unui acord, ce se va obține sau nu la Paris la sfârșit de noiembrie și început de decembrie. M-aș bucura să ne puteți spune câte ceva în plus uh, ce privește pistele de inovare pentru a obține aceste finanțări, pentru a ajunge la cei 100 de miliarde de dolari invocați. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Danca, acum. Mulțumesc. Doamna Figueres, mulțumesc că ați venit astăzi aici. Mm, ați fost în Australia este unde eh, s-a întâmplat ceva straniu, o schimbare de guvern foarte brutală și poate, cu odată cu asta, și o schimbare de politică. Eh, poate că în termen de schimbare climatică va fi un semnal pozitiv, dar și unul negativ în termen economice. Guvernele se schimbă și deci pozițiile statelor ar fi de folos de să dezvoltați un pic ideea în ce privește angajamentele țărilor. M-aș referi la China acum. Targetul pentru 2030 este copleșitor și mă întreb ce poate să însemne aceasta dacă am impune Chinei um, ținte încă și mai ambițioase. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, domnul Torvalds. Mulțumesc. În toate discuțiile despre schimbările climatice apar două tipuri de abordări. Una încearcă să împingă statele să facă câte ceva și cealaltă abordare încearcă să înțeleagă care e diferența per capita între acțiunea unui stat sau altul. Finlanda poate avea 5 milioane de locuitori, sau 5, sunt state cu 5 miliarde și sigur că influența asupra mediului <laughs> este foarte diferită, ținând seama de specificul fiecare țări. Mie nu-mi plac formulele unice pentru toți, dar așa cum uh, împărtășim zile de naștere comune, împărtășim și această neplăcere. Domnul Eck acum. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, invitatei pentru prezență. Mă bucur optimismul său, chiar dacă nu sunt uh, de aceeași părere. Atingerea obiectivului de 2 grade până în 2050, pe de o parte, și pe de altă parte, uh, problema creșterii economice în timp ce se reduc emisiile. Asta este un fel de quadratură a cercului. Sunt cam 300 de milioane de tone producție de carne în țara mea și uh, FAO uh, estimează dublarea acestei cantități până în 2050. Și ce se poate face în privința emisiilor care rezultă din această producție? Uh, pentru că asta e, carnea e bună la gust și oamenii vor să consume carne. Mr. Iavor. Domnul Iavor, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări rapide. Am înțeles că um, INDC-urile, contribuțiile la nivel național sunt departe de ce ne dorim. Cum se poate atinge nivelul de ambiție până la summitul de la Paris? Sigur, ne dorim o strategie care să nu facă pași înapoi, dar noi ne-am dorit să putem să facem pași înainte pentru a ne apropia mai mult de ambițiile noastre. Apoi, în ce privește drepturile omului, cum poate ONU punerea în aplicare acordul acordului de la Paris, în același timp protejând drepturile omului, în special pentru comunități locale și regionale. Uh, Apoi, negocierile uh, pe schimbările climatice nu sunt acțiuni izolate, există negocieri continue uh, în ce privește obiectivele dezvoltări durabile în cadrul ONU. Cum puteți să asigurați uh, armonizarea între diversele tipuri de obiective? Uh, cum poate acordul climatic să uh, meargă mână în mână cu obiectivele pentru dezvoltare. Mulțumim. Doamna Evi. Președinte, mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt. Și aș avea o întrebare în legătură cu sistemul de tranzacționare a emisiilor ETS, dar din altă uh, perspectivă speranța vană că exigențele economice să corespundă celor de meniu ar putea duce poate la o prelungire a sistemului ETS la nivel internațional, dar, după părerea noastră, uh, în Europa, sistemul ETS s-a dovedit complet ineficace. În ultimii 10 ani în care a funcționat, uh, programul a fost revizuit de 4 ori și nu a funcționat pentru a reduce emisiile și a penalizat uh, întreprinderile europene producția acestora și uh, a uh, permis fraude și speculații financiare și uh, diferite procuraturi, printre care cea din Milano, au deschis anchete în acest sens. Având în vedere experiența nefericită în Uniunea Europeană, ce părere aveți uh, despre extinderea posibilității extinderii, comercializării cotelor de emis la nivel internațional și nu credeți că am putea examina cu mai mult curaj alte modele, cum ar fi taxarea conținutului de um, carbon în bunuri, în produse și deci să schimbăm complet modul în care vedem astăzi emisiile. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Dali. Thank you, Ms. Uh, Figueres, for... Mulțumim doamnei Figueres pentru că este aici și pentru dezbaterea extrem de interesantă. Am bucurat să vă aud spunând că UE este un lider necontestat în ce privește responsabilitatea, dar există domenii specifice care totuși ne preocupă, chiar și în Uniunea Europeană. Bună oară! Se construiesc încă um, stații eh, electrice pe bază de combustibil fosil și vorbim de 90 de astfel de fabrici în diverse stadii de eh, construcție. Au un ciclu de viață de cam 40 de ani. Apoi, alte state membre oferă subsidii generoase uh, unor cooperații pentru a construi uh, centrale pe bază de cărbune. Uh, Uh, știm ce înseamnă asta pentru nivelul emisiilor de CO2. Sigur că schimbarea climatică e o temă globală și nu una la nivel UE, dar uh, trebuie să facem așa fel încât țările să nu mai poată exporta emisii, ci să își ia niște angajamente la nivel intern. Ce ați putut constata într-anumit, în acele țări în care v-ați deplasat, există un astfel de angajament? Care sunt problemele pe teren?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 Uniunea Europeană trebuie să-și reducă emisiile cu 40% până în 2030 pentru a putea demara negocierile de la Paris pe o bază pozitivă, care vor fi apoi consecințele globale a acestui angajament, care vor fi obligațiile pe care cei mai mari emițători de CO2 și le vor asuma dacă Uniunea Europeană își va asuma o scădere atât de semnificativă a emisiilor. Ce vor face China, India, Statele Unite? Dacă noi facem asta, vom avea oare un impact tangibil asupra lumii întregi dacă ceilalți mari emițători nu ne urmează exemplul? La ce ne putem aștepta până la sfârșitul acestui an în materie de angajamente din partea celorlalți mari emițători? Mulțumesc! Domnul Federle, vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Figueres, pentru excelentele observații și viziunea foarte clară asupra felului în care evoluează lucrurile în acest moment. Ca suedez, aș spune că țara mea, chiar și în Europa, se află printre lideri. Felul în care abordăm economia uh, se bazează și pe ideea de a vedea ce s-ar întâmpla dacă nu am face anumite lucruri. Asta gestionăm și în finanțele publice. Și pentru a avea o idee justă a mizei în fața care ne aflăm, trebuie să încercăm să înțelegem care vor fi impacturile la nivel global, regional, național, pentru a ne asigura că avem suficient bani și că gestionăm bine pentru investițiile pe care le dorim. Unii vorbesc doar despre costuri și nu se gândesc la investițiile necesare. La mijlocul anilor 80, Suedia a decuplat uh, legătura între creșterea PIB-ului și um, emisiile de gaze cu efect de seră. Uh, PIB-ul a continuat să crească în ritm alert, în timp ce emisiile au scăzut. Am uh, creat noi sectoare, am uh, abordat uh, inovații și mi-aș dori să aud tot mai multe astfel de exemple și în discuțiile uh, care vor urma dacă nu ne gândăm în termen de uh, noi uh, locuri de muncă, noi uh, firme, noi tehnologii, nu vom ajunge nicăieri. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Acum, domnul Torres. Doamna Torres. Bueno, gracias en primer lugar por estar aquí. Eh... Mulțumesc pentru că ați venit întâi de toate și aș vrea să insist asupra unui element care, cred eu, nu a fost suficient evocat. Uh, Înainte de schimbarea climatică, trebuie să vorbim și de schimbarea modelului de producție. E urgent să medităm la acest lucru. Trebuie să revizuim modelele urbane, modelele de transport pentru a reduce consumul de energie. Trebuie să ne bazăm mai mult și mai serios pe energii regenerabile și mai ales trebuie să lansăm o gestiune democratică a rețelelor. Astfel am putea face față crizei mondiale în domeniul energetic și să combatem sărăcia energetică care uh, afectează peste 20% din cetățenii europeni. Nu vrem să fim complici la faptul că planeta se încălzește tot mai mult, utilizând în continuare combustibil fosil. Nu suntem de acord nici cu modelul de uh, schimburi de comerț cu uh, emisii, de sistemul ETS. Planeta aparține tuturor și trebuie să ne protejăm cetățenii. Elitele nu trebuie să continue să se îmbogățească în detrimentul celorlalți. Uh, lupta împotriva schimbării climatice e o dovadă de curaj. Trebuie să lansăm politici care să dovedească că suntem responsabili față de cetățeni și față de planetă. Ne opunem la tot ce nu merge în această direcție. Mulțumesc! Thank you very much. And now, Miss... Mulțumesc. Ai cuvântul, doamna Ocan. Mulțumesc pentru excelenta prezentare. Vă cunoșteam, doamne, din reputație până acum, dar mă bucur că prezentarea dumneavoastră a fost pe măsura reputației ne bucurăm, ne-ați transmis mesaje realiste. Mulți politicieni ai noștri abordează lucrurile ca și cum natura ar fi un partener în negocieri. Avem nevoie de o, de o evaluare realistă a situației și aș dori ca și liderii noștri să abordeze lucrurile la fel de clar ca și Pentagonul sau NATO, care știu ce conflicte, ce războaie și ce valori de refugiați urmează dacă nu acționăm rapid. Nu doar aspectele procedurale uh, din statele membre și din Europa cred că uh, trebuie uh, evaluate. Cred că trebuie să ne gândim și ce contribuții mai puțin pozitive. E nevoie, deci, și de o raportare a elementelor negative din partea noastră pentru a avea o imagine completă, pentru a ne asigura că acționăm pe um, o bază evaluată în mod realist. Mulțumesc! Mulțumesc, Are cuvântul acum Iolainen. Yeah, uh, thank you, Chairman. Cristina. Mulțumesc. Bine ați venit. Uh, um, Doamna Figueres, ne-am întâlnit de mai multe ori um, și de fiecare dată ați fost optimistă. Ați anunțat de acest lucru că în conferința părților uh, nu vom aparte nici de drame, nici de întârzieri. Nu, uh, spune doamna Figuera, am spus că poate, sper că așa va fi. Mă pregăteam să, uh, de, să deschid șampania. Vreau să vă întreb dacă ați făcut rezervare doar pe vineri pe sâmbătă sau și pe sâmbătă, de sâmbătă pe duminică. Oricum, Sper că uh, vom ajunge la un acord în vinerea, vineri după masă și nu sâmbătă dimineața sau cât sâmbătă seara. Oricum, țin șampania în frigider. Uh, în fine, ambiția este ca în a doua jumătate a, a secolului uh, să ajungem la o situație neutră în ceea ce privește repercusiunile activității umane asupra climei, adică până în 2100 aveți obiective pentru 2050? Am putea introduce un obiectiv concret în textul de la COP pentru 2050? Apoi, în ceea ce privește finanțarea, care este ultima problemă, va fi probabil sing- ultima problemă de rezolvat în nopțile de joi pe vineri sau de vineri pe sâmbătă, și anume finanțarea pentru după 2020. Unii colegi ne pun această întrebare și nu va fi ușor ministrilor de finanțe să-și angajamente pentru după 2020 vă întreb dacă există un concept de finanțare comună publică-privată pentru după 2020 în perspectiva anului 2030. Mulțumesc! Thank you very much and now... Mulțumesc și urmează Septan. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamnă Figueres. M-am bucurat să văd cât de angajat ați fost la Lima, câte multe eforturi ați făcut și de rolul de lider pe care vi l-ați asumat uh, și vedem că l-aveți în continuare. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit să ne explicați care sunt următorii pași. În ceea ce privește respectarea obligațiilor înțeleg că ne îmbăcăm cu toții într-un sistem care încurajează, nu obligă la respectarea unui acord. Și poate că la nivel internațional acest lucru este logic, dar diferite țări au diferite regimuri și campaniile de la bază, organizațiile de la bază pot să mai mult sau mai puțin să, con- să controleze angajamentele pe care și le-au luat um, guvernele s-au luat deja angajamente la Cancun în 2010, de exemplu, uh, se poate face ceva pentru a dezvolta instrumente de monitorizare a respectării uh, obligațiilor? pentru a verifica în ce măsură statele membre aplică um, diferitele angajamente și cum vor putea ONG-urile uh, să tragă la răspundere guvernele lor uh, în legătură cu ceea ce au făcut sau nu. Mulțumesc. Urmează doamna Juaristia Bounce. Gracias, presidente, y bienvenida. Domnul Juaristia Bounce. Mulțumesc. Bine ați venit, doamnă Figueres și aș uh, dori să obțin câteva informații concrete în plus în legătură cu sprijinul acordat țărilor în curs de dezvoltare, de exemplu. Ați spus că acesta va fi esențial și cred că Uniunea Europeană ar putea să facă mult mai multe decât face astăzi prin politica sa externă ar putea da dovadă de mai multă solidaritate, ar putea fi mai echitabilă și coerentă, pentru că în anumite state membre investițiile în energiile regenerabile nu cresc. Ar trebui însă să crească. Chiar uh, nici nu stagnează, um, chiar diminuează. Deci, care sunt așteptările dumneavoastră în acest sens? Iar în ceea ce privește rolul uh, ONG-urilor și rolul societății civile, aceasta, acesta este fundamental și, bineînțeles, trebuie să recunoaștem acest rol, dar vă întreb dacă sunteți mulțumită de rolul care a fost acordat până acum acestor organizații sau credeți că ele ar putea juca un rol și mai important, un rol decisiv chiar în fiecare fază de luare de decizie pentru a ajunge la un acord mai ambițios decât cel de azi. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Brainen. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Figueres, mă bucur că vă fați aici. Nu știu dacă cineva a vorbit despre politica forestieră până acum, astăzi. Politica forestieră, atât în nord cât și în sud, um, joacă un rol important în captarea carbonului. După cum știți, chiar și în nord, în Uniunea Europeană, 10% din emisii sunt captate um, de păduri. Am discutat recent strategia forestieră aici, în Parlamentul European, și am ajuns uh, la, de acord că dorim să crească suprafața plantată cu păduri, dar nu avem uh, un obiectiv cifrat. Um, pe de altă parte, se folosește mai mult uh, lemn în construcție și trebuie captat mai mult carbon în viitor. Pe de altă parte, e important ca în sud să nu se taie prea multe păduri și sunt convins că știți despre acordul între guvernul uh, uh, norvegian cu guvernul peruvian. Deci, practic, Norvegia a plătit Perului ca să nu taie pădurea uh, primară. Poate și Germania ar putea avea un astfel de acord cu Bolivia sau Regatul Unit cu Uruguayul. Astfel uh, s-ar uh, găsi fonduri proaspete în plus față de bugetul deja prevăzut și cred că ar fi un lucru foarte bun pentru păduri. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultima colegă înscrisă la cuvânt este doamna Kadenbach. Sunt nerăbdătoare să vă aud răspunsul. Uh, renunț la întrebări ca să aveți măcar 11 minute pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Mulțumesc! Thank you very much and Mulțumesc foarte mult. Și acum uh, am ajuns la partea foarte importantă, partea finală a întâlnirii noastre, în care doamna Fichires va răspunde la toate aceste întrebări. Nu știu dacă voi reuși să răspund în 11 minute. Întotdeauna uh, supuneți invitații la sesiuni atât de dificile de întrebări și răspunsuri. Să vedem cu ce pot să încep. Pot începe cu o serie de întrebări care s-au referit la finanțare. Cu siguranță, în momentul de față, la nivel global, se caută instrumente inovante care să aibă obiectivul de a reduce riscul investiții. Altfel spus, cum să se folosească resurse publice din ce în ce mai puține pentru a atrage investiții uh, private în toate aceste sectoare noi, investiții cu un nivel mai scăzut de risc. Deci, uh, guvernele, dar și băncile multilaterale de dezvoltare încearcă să găsească soluții. Mi s-a cerut un exemplu de gândire inovantă. Toate băncile de dezvoltare multilaterale au 5 miliarde de dolari în uh, titluri pe care le-au acumulat și se întreabă cum pot folosi acest capital pentru a-și extinde uh, portofoliul de credite în uh, condiții bune, foarte bune, țărilor care sunt interesate de operațiuni uh, de adaptare la încălzirea climatică sau de reducerea încălzirii climatice. Avem obligațiuni ecologice care iau importanță și alte instrumente financiare dar e clar că se caută în momentul de față idei pentru a finanța diferite sectoare, inclusiv cel forestier. Deci finanțarea pentru păduri este de actualitate și exemplul acordului dintre Norvegia și Peru um, este grăitor în acest sens. Um, deci, se va fi o finanțare bazată pe rezultate deci se va plăti pentru rezultatele obținute, pentru că știm că domeniul forestier este unul foarte complicat, dar este extrem de important atât pentru nordul cât și pentru sudul planetei. Deci, într-adevăr, acesta este unul dintre domeniile în care s-a avansat cel mai mult în abordarea globală Um, s-a avansat în legătură cu modul în care se oferă finanțarea în acest domeniu. Deci, iată, o veste bună. În schimb, în ceea ce privește finanțarea pentru după 2020, nu sunt la fel de multe vești bune. Deocamdată se acordă atenție idei cum se ajunge la obiective clare cu o finanțare în valoare de 100 de miliarde pentru 2020, dar perioada de după 2020, în ceea ce privește finanțarea, nu primește atenția pe care ar trebui să o primească. Dar, bineînțeles, nu înseamnă că investim 100 uh, de miliarde până în 2020 și apoi ne oprim. E evident că e nevoie de continuitate și vă mulțumesc pentru sprijin um, se va continua să folosească declarațiile naționale um, care reprezintă practic interesele naționale. Nimeni nu forțează vreo țară să introducă ceva în declarația sa națională care nu este în interesul ei. Și știm că propriile interese, interesele naționale sunt o forță călăuzitoare importantă și vor fi aplicate pentru că sunt văzute din perspectivă națională. Sunt considerate interese naționale și această acoperire între interesele naționale, situația națională și obiectivul global sau agenda globală permite avansarea pe această cale și aceasta este noutate. Sunt absolut de acord cu domnul care a spus că e alergic la soluție unică. Nimeni nu forțează pe nimeni să accepte o soluție unică. Flexibilitatea disponibilă uh, în acordul de la Paris este în același timp punctul său forte și punctul său slab. Și uh, modul în care se va face reportingul trebuie să compenseze flexibilitatea extremă care conform căruia va participa țările la acordul de la Paris. În China, 2030 uh, este uh, anul cu emisiile cele mai ridicate prevăzut, dar uh, consumul de cărbune este prevăzut să crească doar până în 2020. Datele anului trecut au arătat deja că consumul de cărbune în China a scăzut deja. Din nou, din interese naționale legate de sănătate. Deci, iată, ne bucurăm de data aceasta de interesele naționale în acest caz. În ceea ce privește carnea, îmi pare rău, uh, carnea nu va fi inclusă în acord. Să nu uităm că creăm o structură foarte complicată pentru zeci de ani, deci nici în domeniul energiei, care este esențial în acordul de la Ehm, Paris nu se va intra în detalii în legătură cu diferite tehnologii, nu se va face nicio referire la carne, din păcate spun ca vegetariană, trebuie însă ca împreună să continuăm să insistăm de jos în sus pentru a face ceva și în legătură cu aceasta. S-au pus trei întrebări. Dumneavoastră ați pus întrebări. Iată, v-ați uh, mutat. destinația finală este foarte importantă. Pentru a avea o direcție clară, e nevoie să cunoaștem destinația finală. Și am câștigat un pic de imbold politic, dar e nevoie în continuare de mult sprijin. Vreau să subliniez încă o dată faptul că trebuie să ajungem la obiectivul final. În a doua jumătate a secolului avem nevoie de um, o poziție neutră în ceea ce privește acțiunea omului asupra climei. Ceea ce privește drepturile omului, drepturile de gen, politicile de gen, uh, tranziția pentru forța de muncă și perspectivele uh, generațiilor viitoare vor fi elemente călăuzitoare. Nu se va prevedea nimic specific în legătură cu aceste dimensiuni, dar întregul acord um, va fi călăuzit de aceste principii, inclusiv drepturile omului. Și cum ne coordonăm um, cu obiectivele generale Uh, ne bucurăm de uh, modul în care arată uh, formularea finală în legătură cu energie, cu primă și în legătură cu sectorul forestier. Suntem convinși că aceste dimensiuni se vor putea completa una pe alta. Sunteți, știți cu siguranță că din ce în ce mai multe bănci comerciale și bănci de dezvoltare multilaterale și țările la nivel bilateral uh, finanțează din ce în ce mai puțin uh, um, extragerea și arderea cărbunului, cărbunelui. Acest lucru s-a constatat în ultimul an, an și jumătate. Este um, o evoluție pozitivă. Cred că nu e corect să spunem că alți poluatori majori nu fac nimic. Într-adevăr, Uniunea Europeană uh, are o poziție de lider, dar 62 de țări acum s-au prezentat și au prezentat politicile naționale, sunt cunoscute și um, poluatori majori de acolo fac și ei efortul și contribuie la o soluție comună. Sunt de acord cu ceea ce a spus uh, domnul din Suedia în legătură cu folosirea oportunităților um, ca fiind un element călăuzitor. Prea mult am vorbit uh, despre costuri. Acum trebuie să identificăm oportunitățile, deci să abordăm lucrurile în mod pozitiv pentru a ameliora situația legată de schimbările climatice. Dragi colegi, știu că se apropie voturile. Ni se alătură alți colegi pentru voturi, dar vă rog frumos să faceți liniște, pentru că mai avem încă, mai urmează încă răspunsuri importante la întrebări interesante și dorim să ascultăm în câteva pe doamna Figueres. 250, um, uh, targets for 250, yes. The, uh... Țintele pentru 2050 uh, diferențiate uh, între uh, statele dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. Sunt ținte importante și cele intermediare, 2030, de exemplu, și trebuie văzut și ce a făcut UNIP, diferența dintre simplă, dintre uh, contorizarea numai uh, CO2-ului și contorizarea gazelor în general cu efect de seră. Două chestiuni mai am de spus. Conformitatea ține, de fapt, de procesul de monitorizare și revizuire, care este foarte dezbătut dar care va lua, va cere socoteală guvernelor și va încuraja ONG-urile să ceară și ele socoteală guvernelor. Iar în ceea ce privește ONG-urile, acestea au într-adevăr un rol foarte important. Multe state nu au fost deschise la această idee, dar în ultimele 12-18 luni s-a schimbat optica și sperăm să avem un rezultat foarte bun în această privință la Paris. Thank you very much, Ms. Mulțumesc, doamnă Figueres. Cred că numele întregii comisii vă pot ura mult succes în uh, negocierile din următoarele luni. Aș vrea să vă felicit pentru toate răspunsurile foarte bune la toate întrebările și respectarea limitei de 11 minute. Acum avem o pauză de două minute înainte de a trece la vot. În două minute reluăm. Mulțumesc! Okay, dear colleagues, we start the vote. Stimați colegi, începem votul. Primul punct, obiecția la articolul 106 din regulile de procedură. Uh, grupul ALDE ne-a cerut să facă o declarație, le acord maxim 20 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez că ALDE nu este mulțumit uh, de situația actuală legată de glifosat. De ani de zile Comisia știa că va expira autorizația pentru această substanță, dar orice autorizație viitoare în privința uh, utilizării uh, trebuie să țină cont de a, aceleași criterii și nu acceptăm alte întârzieri. Mulțumesc. Grupul GUE are și el o solicitare. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să îmi permiteți să vă rog să votăm această rezoluție. Eu cred că nu mai este nevoie să uh, explicăm de ce. La astfel de subiecte importante putem să vedem cât de larg este sprijinul politic. Mulțumesc! În conformitate cu regulile de procedură, avem nevoie de un sfert uh, dintre membrii comisiei. Și acum o să votăm electronic cei care sprijină rezoluția grupului GUE. Bun, a votat toată lumea. Închid votul. Yeah. Yeah, more than one force. Mai ave- avem mai mult de o pătrime uh, din comisie care a sprijinit uh, această rezoluție. Deci vom vota. Acum votăm proiectul de moțiune în sine. Vot electronic. Vă rog să votați. Acum deschid votul. Everybody has voted. I close the vote. Am închis votul. It's rejected. Se respinge. Thank you. We move to the next. Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Engines for non-road mobile machinery. Limitele de emisie pentru motoarele cu combustie. Yeah, uh, I have an uh, announcement. Președintele, am un anunț. Amendamentul 68 conține o mică eroare se spune că dacă compromisul 3 e susținut și deci adoptat de comisie, atunci nu se va mai vota amendamentul 68. Dar aceasta este o eroare, repet. Chiar dacă compromisul 3 va fi adoptat, chiar și așa trebuie să votăm amendamentul 68. Atunci haideți să începem votul articol 1, amendamentul 80, domnule Ec. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 81. Lingvistic nu votăm. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. Deschid votul. Dacă toată lumea a votat, înche închid votul electronic și se respinge. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Similar cu anteriorul. 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 89 devine caduc, nu, s-a retras. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Și deschid votul electronic. Închid votul. Și se adoptă. 92. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 împreună cu amendamentul 91, deoarece sunt identice cine este pentru. O, nu, îmi ce scuze, spun președintele, devin caduce. N-am făcut prea des uh, meseria asta. 93 și 94 sunt identice. Ne votăm împreună. Promit să-mi amelorez restația, spune președintele. Împreună, deci, 93-94, amendamente identice. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se resping. 95 pentru nu cele anterioare au fost respinse. Cine este împotriva abțineri? Respins. 6 și IMCO 9 împreună. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă 96 pentru Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Deschid votul electronic. La 96 închid votul. Respins. 97 și 98 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să resping. 99 este retras. 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Se solicită verificare. Deschid votul la 102. Închid votul. Și, surprinzător, se adoptă amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificare electronică. Amendamentul 100. Acum închid votul. și se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9 și 110 sunt identice. Cine este pentru? Împotriva Abțineri? Se adoptă. 111. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Te respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotriva? Abțineri. Se adoptă. IMCO 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. La IMCO 15, vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. O 115. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, verificare, vă rog. Vot deschis, vot închis și se respinge. Imco 16. Cine este pentru? Amendamentul 115 a fost respins așa încât trebuie să-l votăm și pe INCO 16. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. INCO 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Încă 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 116. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 117. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. Vot deschis la amendamentul 118. Vot închis și se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Haideți totuși să verificăm la amendamentul 12. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Amendamentul 13. Dar vă rog, ridicați mâna, pentru că adesea nu e limpede cine ce votează. 13. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126 pentru. Împotrivă abțineri, verificare, mod deschis. Vot închis și se respinge. 127. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Vreți să verificăm? Bine, haideți. 127. Da, 127, vot electronic deschis. Votul e acum închis și se respinge. 128. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm. Bine, 128. Verificarea electronică, vot deschis. Votul e acum închis. Oh la la! Da, se respinge cu egalitate de voturi. O 129 și IMCO 19 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificarea electronică la 130. Vot deschis. Votul e acum închis. Și aveți dreptate, se respinge. Osta 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 133. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Verificare la 132. M-am deschis, m-am închis și se respinge. 133. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 134 nu se votează. 135 cine e pentru împotrivă Abțineți. se adoptă. 136 nu se votează. Inco 20 cine este pentru împotrivă abțineri se respinge. A fost destul de limpede, dar dacă insistați, putem verifica vot electronic deschis la MCO20. Vot închis. Respins. Amendamentul 14. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 15. Pentru împotrivă, se votează amendamentul 15, deoarece amendamentul 14 a fost adoptat, deci trebuie să votăm amendamentul 15. Încă o dată, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. IMCO 21. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 149. 152, 138, 139, 140, 156, 157, un vot în bloc. Cine este pentru? Împotriva? Alțineri?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 Votul e acum închis și se respinge. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 161 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 162 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Încă 25 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Încă 25. Votul e acum închis și se respinge. în 8 devine caduc. 163. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm din nou 163 vot electronic deschis. Votul acum închis și se adoptă. 164 și 165 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20 și IMCO 26, vot în bloc. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 și IMCO 27 este nu. Amendamentul 21 întâi. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. că 27 devine caduc. 22. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 166. Cine pentru, împotriva, abțineri, verificare electronică la 166. Votul e acum deschis. Votul e închis și se respinge. Amendamentul 23. Cine pentru? Potriva? Țineri? Se adoptă. 167. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Verificare. Votul e deschis la amendamentul 167. Votul e acum închis. Din nou egalitate și se respinge. Se respinge, spune președintele. Important moment. <laughs> Our chair arrived. Iată, președintele sosește la momentul oportun. Trecem la amendamentul 168. cine pentru? împotriva, Abțineri? Se respinge. Verificăm acest vot. Deci, verificare electronică pentru amendamentul 168. S-a deschis votul, s-a închis votul. Uh, PP-ul uh, la PP sunt prea multe voturi. Acum e în ordine, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 24 și IMCO 30 identice. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 169. 25 și IMCO 31. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8 103 și 104. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. IMCO 32. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 171. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm acest vot. Prin vot electronic s-a deschis votul pentru amendamentul 171. S-a închis votul. Se adoptă. Cu greu, dar se adoptă. IMCO 33. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 26 și încă 34 identice. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 172. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 27, 173 și cu 35 identice. cine pentru? împotriva, abțineri se adoptă. 174 și 175 le votăm în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 36, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. IMCO 36, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nu aveți decât să veniți aici și să priviți pe, în locul meu. Compromisul 10. Cine pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 29 și încă 38 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 100, următorul devine caduc. 101. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul următor a fost retras. Inco 10. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 192. cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 195. Nu, verificăm votul pentru 192. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge. 195. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar vom verifica. Deci 195 s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge. 196. 197, 198, le votăm în bloc. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri se resping. 199. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 200, amendamentul 200, 201, 205. Cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă abțineri se respinge. 202, 203, 204 și încă 39 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping, cred. Dar haideți să verificăm. Înainte ca doamna Gardini să se supere. Haideți să verificăm. Să a votul. Se resping. 206, 207, 208 și încă 40. Le votăm împreună. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Amendamentul 209. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 30 pentru. Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Verificăm acest amendament 30. Să deschis votul electronic. S-a închis votul. adoptă. Nu a fost clar din ridicarea de mână. S-a schimbat ceva <laughs> între momentul în care ați ridicat mâna și momentul în care ați votat electronic. Articolul 57. Avem un amendament oral. Aveți obiecții la acesta? Dacă nu, votăm amendamentul oral. Cine-i pentru? împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Cred că se respinge, dar verificăm votul pentru acest compromis 14. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Întotdeauna e mai bine să verificăm dacă avem o nelămurire. Compromisul 15. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. aceeași majoritate ca și pentru amendamentul precedent, deci se adoptă. Dar dacă doriți, putem să verificăm. Compromisul 15, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum 225, uh, amendamentul 225, nu-i compromisul 225, ar fi frumos să avem 225 de compromisuri, dar nu e cazul. Deci, amendamentul 225, Pitikainen, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 231. Cine este pentru? Împotriva abține, se respinge. 232. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 230 pentru împotrivă abțineri se respinge. Bine, verificăm. 230, amendamentul domnului Kadenbach. Verificăm prin vot electronic. să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 233. Cine-i pentru? împotriva Abțineri. Se respinge. Compromisul 16. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul pentru compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Având în vedere că se respinge, trebuie să votăm fiecare amendament în parte. Amendamentul 234 și INCO 43 împreună. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bine, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. De data asta bine am văzut. 236. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 235 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 17. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. E mai bine să verificăm. Deci verificăm votul pentru compromisul 17. S-a închis votul. Se respinge. Aveam dreptate. Trebuie să votăm fiecare amendament în parte, 240 și IMCO 44 împreună, cine pentru, împotriva abțineri, se resping. 42. cine pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 239 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trebuie să votăm amendamentele. Mai întâi amendamentul 237, cine pentru, Trebuie să le votăm în bloc 237, 241 și 266. Pentru împotriva țineri se resping. Amendamentul 242 pentru împotrivă abțineri se respinge. 243 pentru împotriva abțineri se respinge. 244 pentru împotriva abțineri, se respinge. 244, verificăm, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul electronic. Se respinge. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 248 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 247 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm votul pentru amendamentul 247. S-a închis votul. Se respinge.

fără 257 până la 256. Votăm în bloc cine pentru, împotriva, abțineri, se resping. 257 acum. cine pentru? împotriva abțineri. Verificăm. Votul pentru amendamentul 257. Vot is closed. Închid votul se respinge. 258 și 259 împreună cine este pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm electronic, 258 și 259 votăm. Închid votul, se respinge. 260. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 261. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 262. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 263. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 264. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 265. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 43 și 268 împreună. Cine este pentru? Împotriva abțineri se resping. 269 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 267. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44 și 270 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 271. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 272 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentele. Considerentul 1, amendamentul 45, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. IMCO 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 211. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 53. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54. În trei părți eh, votăm pentru prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm pentru partea a doua, votăm electronic. 54 partea a doua, închid votul, se respinge. A treia parte, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm și la acesta cu ele votul electronic. 55. Am închis votul. Se respinge. 56 și încă 3 împreună. Nu. 56 separat. Amendamentul 56. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Tot nu e clar. Haideți să verificăm electronic pentru amendamentul 56. Deschid votul electronic. Închid votul. Se respinge. Imco 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Pentru 57. Închid votul. Se respinge. Foarte apropiate rezultatele însă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 60. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, haideți să verificăm electronic din nou. Am închis votul, se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 61. Devine caduc. 62. Cine este pentru amendamentul 62? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Votăm electronic amendamentul 68. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri. Din nou trebuie să verificăm electronic. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 71. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri, cred că se respinge, 72, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Încă 4. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 și 76, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 77, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. încă 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. și votul final pe întreaga propunere cu amendamente. Votăm electronic Acum deschid votul. Închis votul. Se adoptă. Acum votăm uh, rezoluția, proiectul de rezoluție legislativă. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă și decizia în privința deschiderii negocierilor interinstituționale. Votăm electronic. Am deschis votul. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Bun. Predau președinția domnului uh, Lavi și vă mulțumesc pentru cooperare. Now we can uh, start to vote on... Acum începem votul pe raportul domnului Belet în ceea ce privește uh, Uniunea Energetică Europeană. Cine este pentru compromisul 1? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm amendamentul 1. Cine este pentru? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 17. Cine este pentru? Cine se opune? Abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum, compromisul 2, cine este pentru, cine se opune, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru, cine se opune, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57, Fielner, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respingem. Compromisul 8. Cine este pentru? Cine se opune? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotriva Abțineri? Se adoptă. 82. Cine este pentru? Împotriva Abțineri? se adoptă. 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. 91. Peterle. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 107. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 108. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificare. Vot deschis. Dacă a votat toată lumea, votul e acum închis și se adoptă. 109. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 127. Guteland Tanspoc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificare electronică. Dacă a votat toată lumea, votul e acum închis. Și se adoptă compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 144. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge 146. Cine este pentru? Potrivă? abține Se respinge. Amendamentul 148. Cine pentru? Împotrivă? abține Se respinge. Amendamentul 147. Cine este pentru? Împotrivă? abține Se respinge. 145. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. Amendamentul 149 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 150 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 151 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 152 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Vot deschis. Ați votat cu toții? Nu? Că... Acum votul e închis și se adoptă amendamentul 154. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 157. Cine este pentru? împotriva, abțineri se adoptă 158 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 159 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 170. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 171 pentru împotrivă abțineri. Verificare. A votat toată lumea, atunci votul e închis și se adoptă. 172, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. A votat toată lumea, votul e închis și se adoptă. 175. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 191. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 193 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru împotrivă, abțineri, verificare. Votul e acum închis. Se adoptă cu diferență de un vot. 197 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 198, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și ajungem la votul final. Asupra astfel amendat, votul e deschis. Mhm. Da? Nu am pe puncte chiar, Abbiamo finito? Per un Da, Il voto è chiuso. Votul e închis și se adoptă. Felicitări raportoare și putem încheia ședința noastră aici. Ne revedem pe 22 septembrie. Aspetta che Carmen si deve prendere... Sì, mi devo prendere due cose sulla... quelle cose colorate.